Dragi colegi, trecem la punctul 5 de pe, trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Raportul anual al Curții de Conturi pentru anul bugetar 2009. Mai întâi am să îi dau cuvântul președinții Curții Conturilor, domnul Da Silva Caldera, care ne va prezenta raportul dumnealui. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să particip astăzi la dezbaterea dumneavoastră asupra raportului anual al Curții de Conturi în ce privește executarea bugetului pe anul 2009 raport pe care deja l-am prezentat, domnule președinte, uh, pe, dumneavoastră personal și Comisia de Control Bugetar pe 9 noiembrie 2010. Și acum aș vrea să vă vorbesc despre principalele mesaje din acest raport anual. În primul rând, Curtea a ajuns la concluzia că conturile Uniunii Europene arată în mod uh, clar și um, adevărat că poziția financiară și rezultatele operațiunilor și ale uh, uh,